Iată, deci că am ajuns la momentul uh, votului și cred că se impune să facem puțină liniște. Trebuie să votăm uh, mai întâi uh, punctul 19a, o recomandare de a nu formula obiecții la regulamentul delegat al Comisiei de a anexelor 1, 2 și 4 a schemei generalizate de tarife preferențiare.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 cote tarifare pentru carne de vită și mânza de calitate superioară, carne de porc, carne de pasăre, grâu, borceaf, tărâțe, brizuri și alte reziduri este uh, rezultatul uh, negocierilor tripartite în vederea unei adoptări în primă lectură. Rezultatul se află în dosarul dumneavoastră și iată și votăm acest lucru, deschid votul. S-a închis votul. Unanimitate, 29 de voturi exprimate, dintre care toate pentru. Însă fără felicitări pentru raportor. Uh, Punctul 21. Și aici avem de-a face cu rezultatul unor negocieri tripartite în vederea unui acord în primă lectură. Este vorba de importul de ulei de măsline și alte produse agricole din Turcia în ceea ce privește competențele delegate și competențele de executare care trebuie conferite comisiei. Este, până la urmă, o modificare de aliniere la procedura de comitologie. S-a deschis votul. S-a închis votul. Din nou, unanimitate de voturi. Urmează punctul 22. Și aici avem de a face cu o recomandare pentru a doua lectură asupra poziției Consiliului din prima lectură în ceea ce privește regulamentul Omnibus 1, deci de aliniere cu regulamentul care vizează actele delegate și actele de punere în aplicare. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Felicitări doamnei raportor Rovol, care a să-i dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc uh, foarte mult uh, pentru faptul că ați prezentat ieri acest raport, pentru că eu au trebuit să mă aflu la Berlin. Uh, și aș dori să mulțumesc și colegilor pentru adoptarea raportului meu. Da, este într-adevăr un moment important pentru că, iată, după patru ani reușim să finalizăm această aliniere. Permiteți-mi să nu mulțumesc doar Comisiei pentru inițiativă, dar și președinției irlandeze a Consiliului, fără de care probabil nu am fi fost încă uh, în această etapă. În orice caz, este o realizare foarte importantă. Punctul 23, Omnibus 2, și aici un dosar foarte important. De data aceasta, raportor um, este domnul Jörg Leichtfried, a doua parte a acestui exercițiu de aliniere și deschid votul. And the vote is closed. S-a închis votul. 27 de voturi pentru, niciun vot uh, împotrivă și 3 abțineri. Permiteți să repet ce am spus și înainte în ceea ce privește Omnibus 1. Se aplică aceleași considerente. Item 24. Punctul 24. The so-called uh, așa numitul ACO, regulament de reciprocitate în ceea ce privește achizițiile publice. Iată că aici avem uh, <clears throat> o sumedenie de voturi. Este vorba de raportul domnului Daniel Caspari. Doriți să interveniți? Nu. Vă propun atunci să trecem la vot. Doamna Bera, doriți să interveniți? Merci. Oui. Da, mulțumesc, domnule președinte. S-a ajuns la un compromis uh, global și uh, Aș vrea să semnalez că doresc să retrag câteva amendamente, și anume 77, 94, 115, 230, 233, 261 și 273, așa cum ne-am înțeles cu colegul Frank Prost. Mulțumesc! Excelent! Amendamentele 43, 44, 45, identice. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se resping. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul IMCO devine caduc și trecem acum la amendamentul de compromis numărul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 105 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 26 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 27 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 și 107 identice pentru împotrivă abțineri se adoptă. IMCO 28 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 29 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Corect, spune președintele, se respinge de o mare majoritate. Amendamentul 108. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 110. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 111. Pentru. S-a a fost retras. Conform precizării doamnei Bera. Amendamentul compromis 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 32 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 34 pentru A, nu, s-a votat deja. Amendamentul 13 și IMCO 34. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 14. Nu trebuie votat pentru că este doar o chestiune de ordin lingvistic. Amendamentul 115 a fost retras. Amendamentul 16 pentru, împotriva abțineri se adoptă. IMCO 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17 și IMCO 37 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Jurii 15. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Jurii 17. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4. Pa, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 120 uh, pentru... Ba, nu aveți dreptate, e duc, pentru că s-a adoptat compromisul 4. Amendment 123 Amendamentul 123 devine caduc. Vă propun să trecem Yuri 30, isn't it? Let's move to Yuri. Vă propun să trecem la juri 30. Articolul 6a. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Juri 31. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 5. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 177. Menu, amendamentul 177, ca adăugire. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Toate, iată, devin caduce. Compromisul 7. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Doste douăzeci opt. Pentru împotriva abțineri se respinge. 229 și 230 retrase. 229 nu a fost uh, retras. 229 așadar. Pentru împotrivă abțineri se respinge. Compromise number 8 in favor. Compromisul 8 pentru, împotrivă. Deci, compromisul. Ah, yes. 235. Ah, da. 235, 236 a fost retras, dar nu și 235. Pentru. Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Iuri 45 in favor. Juri 45 pentru, împotriva abțineri se respinge. Juri 46 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Jurii 47 pentru, împotriva abțineri se respinge. Jurii 48 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Jurii 49 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 255 pentru, împotriva abțineri se respinge. Verificăm amendamentul 255. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 37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 258 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 259 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 260 și 261 pentru. nu retras, deci votăm doar 260, amendamentul domnului Henri Weber. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 262 pentru, împotriva abțineri, se respinge. 263 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ba nu, nu, se corectează domnul președinte, se adoptă. IMCO 47, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 48, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 42, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 264, pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul șapte și 66 sunt caduce, nu? Pentru că am votat IMCO 50. Pentru împotriva abține se adoptă. Amendamentul 270 e caduc sau nu? Da. 272 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 273 pentru, împotriva, banul acesta e retras. Considerente 50 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Același lucru se, e valabil și pentru IMCO 2 și EMPLO 1. Ba nu, votăm IMCO 2 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. EMPLO 1 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Verificăm M1. plus S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 1 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 52 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. IMCO 3 e caduc, nu? Jurii 2 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Scuzați. Amendamentul 54, vot pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Empl 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Jurii 3. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Empl 3 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 5 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 59. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 61. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Employment 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 62. Pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm electronic. Amendamentul 62. S-a deschis votul. Vot is closed. S-a închis votul. <laughs> Amendment 63 in favor. Amendamentul 63 pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. IMCO 8 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Jurii 7. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Emple 5. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Jurii Jurii 8. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Jurii 9 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Info 12 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 10 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Seventy four. 74 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Temple 8 pentru. Ba nu, e caduc. Emple 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 75 împreună cu 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ba nu e retras. 78. IMCO 14 pentru, împotrivă. Ba nu, e caduc. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4. Nu. IMCO 16 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Emple 12. Ba nu. Amendamentul 88. Scholz. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Nouăzeci. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 91. Pentru împotrivă abțineri se respinge. 92. Pentru împotrivă abțineri se adoptă. 6. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. Amendamentul 6. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Emple 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. În jurii 14. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Emple 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 95 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 20 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. DV2 e caduc. Da. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. La mențiuni, amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Și acum votul final. Vot Votăm propunerea comisiei așa cum a fost amendată. Pentru, împotrivă, abțineri. Ba nu e vot electronic, deci s-a deschis votul. And the vote is... S-a închis votul. 30, 21 de voturi pentru, 8 împotrivă, o abținere. Votăm uh, proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Nouăsprezece voturi pentru, 10 împotrivă, o abținere. Domnule raportor, doriți să ne spuneți ceva? Felicitări în primul rând, ați făcut treaba excelentă. Aici aș dori să mulțumesc tuturor colegilor. Cred că știm cu toții că a fost unul dintre acele dosare unde a fost o gâlceavă destul de mare la noi în comisie și unde și părerile în cadrul grupurilor politice au fost destul de divizate, de aceea mulțumiri și membrilor secretariatului care ne-au susținut și de aceea Fiind totuși un dosar controversat, recomandarea mea este să intrăm în negocieri cu uh, Consiliul înainte de, uh, deci în prima lectură și să trimitem și spre plen, uh, plen care putem să-l și amânăm dacă primăm, primim semnale din partea Consiliului că dorește să vorbește cu noi. We have to vote this uh, proposal by the rapporteur. Trebuie să votăm această propunere a raportorului, ca raportul să fie adoptat în plenară și de a intra în negocieri după aceea, fără să se voteze rezoluția. Uh, domnul raportor, Bernd Lange domnul Kazake, doamna McClarkin, Jeanic Jadot, Helmut Scholz, William Dartmouth și uh, eu personal mă face parte din echipa de negociere. Vă propun să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Excelent! Încă o dată, Domnule Caspari, ați făcut treabă excelentă. Trecem acum la punctul 25. Raportul domnului Iuliu Winkler. Vă rog totuși să faceți liniște, nu ne-am terminat voturile încă. Deci, în raportul domnului Iuliu Winkler cu privire la FLEGD, Amendamentele 2 și DV1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 3 și DV2 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă și votul final. Asupra propunerii comisiei așa cum a fost amendată, s-a deschis votul. S-a închis votul. 27 de voturi pentru o abținere. Și acum uh, votăm proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul din nou. Și acum s-a închis votul. Cu același rezultat, 29 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, o abținere. Domnule raportor, doriți să faceți vreo propunere? No, lo propongo va a haber Ya, ya, ya. Ah. Excuse me, I, uh, I was just distracted, Chairman and colleagues. So îmi cer scuze, eram puțin distras, domnule președinte. Propunerea a fi să intrăm în negocieri cu Consiliul și cu Comisia pentru a ajunge la un acord în primă lectură. Foarte bine. Deci propunere de deschidere a negocierilor și raportarea către comisie a rezultatelor membrii echipei de negociere, președintele și raportorul și raportorii din umbră. S-a închis acum votul. 26 de voturi pentru, 3 împotrivă, o abținere. Felicitări domnul Iuliu Winkler. Punctul 26. Preferințe comerciale autonome pentru Republica Moldova. Și anume în ceea ce privește vinul. Raportor din nou, domnul Iuliu Winkler. Trebuie să vă spun că această excepție necesară, pentru că e vorba de preferințe, a fost decisă și de Consiliul OMC. Deci, uh, decizia noastră oricum ar fi legală. Vă propun să votăm. Amendamentul 1 al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. Vot final asupra propunerii comisiei astfel amendate. S-a deschis votul. S-a închis votul. 29 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abținere. Votăm uh, proiectul de rezoluție legislativă. S-a deschis votul. S-a închis votul. Același rezultat, 29 de voturi pentru, nici un vot împotrivă, o abținere. Felicitări, domnule raportor. Și de data aceasta am putut răspunde presiunii rusești asupra vecinilor noștri din Est. Domnule președinte, dragi colegi, permiteți-mi să fac un comentariu pentru că știți că în acest moment uh, delegațiile și liderii se reunesc la Vilnius. Știți uh, ce este în joc. Mulțumesc uh, pentru susținerea Comisiei, a Consiliului, a membrilor acestei comisii, a stafului Comisiei noastre. Am demonstrat și noi că putem acționa eficient împreună cele trei instituții din UE dacă vrem să dăm și noi un uh, semnal politic pentru summitul care începe astăzi. În mod formal, domnule președinte, permiteți-mi să propun uh, intrarea în uh, negocieri uh, tripartite informale cu Consiliul și Comisia și uh, uh apelez și la susținerea colegilor pentru a putea finaliza acest dosar în decembrie. Uh, da, este într-adevăr o procedură de adoptare accelerată, am susținut-o imediat, deci propunere de a demara imediat negocierile cu Consiliul, mandatul uh, așa cum a fost adoptată acum câteva minute în comisia noastră, compunerea ca de obicei, raportorul, raportorii din umbră, domnul Cutaș, doamna Muscardini, doamna Daughter, William Dartmouth, William Kazak. Nu am pe nimeni din partea GUE, dar sunt uh, convins că va apărea și eu în calitate de președinte. Haideți să votăm această propunere a raportorului. S-a deschis votul. S-a închis votul. 28 de voturi pentru, un vot împotrivă, o abținere. Punctul 27. Avem o prelungire, o extindere, extindere a memorandumului de înțelegere cu SUA. Este vorba despre carnea de vită care provine de la animale netratate cu hormoni. Este o procedură de consimțământ, așa că nu s-au depus amendamente. Votăm doar da sau nu. Am deschis votul electronic. And the vote is closed. S-a închis votul. 26 votes in favor. 26 pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri. Bun. S-a dat consimțământul, așa că urmează ca acest proiect să fie trimis în plen. Punctul 28. Relațiile comerciale ale Uniunii Europene cu țările Euromed. Aceasta este o propunere de rezoluție și avem o mulțime de amendamente. Începem cu amendamentul 27. Pentru,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 Vreți să verificăm la 32? Bun, verificăm electronic, am deschis votul la 32. And vote is closed. S-a închis votul. William Dartmouth mă tot uh, iei prin surprindere. Treizeci și trei pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm la 34, poate m-am înșelat. S-a deschis votul la 34. S-a închis votul. De data asta am avut dreptate. 35 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge.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 S-a închis votul. Se adoptă. 45 este caduc. 49 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 52 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 56 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 58 pentru, împotrivă, abține, se respinge. Șaizeci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 61 pentru, împotrivă, se adoptă. 63 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm. La 63 s-a deschis votul electronic. And the vote is close. S-a închis votul. Se adoptă. 64 devine caduc. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge, dacă nu mă înșel. Verificăm? Verificăm electronic la compromisul 3. Am deschis votul. And vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Se respinge. chiar și așa. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 69 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm la compromisul 4. Am deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Amendment uh, Amendamentul 74, nu așa? 74. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Verificăm electronic la 74. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul. Se respinge. 5. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromis 6. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23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 Item 29. Punctul 29, un aviz cu privire la planul de acțiune pentru o industrie a oțelului competitivă și sustenabilă în Europa. Haideți să începem. Amendamentul 1 pentru Vă rog frumos să păstrați liniștea. Amendment 1 in favor. 1. Pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 2. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 3. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Verificăm electronic la amendamentul 3 să deschizi votul. Vot is closed. S-a închis votul. Se adoptă. 4 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 2 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 11 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru, împotriva abțineri se respinge. 13 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 14, nu? 15. Ba, 14. Pentru. Împotrivă abțineri se respinge. 15 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 23 pentru împotriva abținerii se adoptă. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri se respinge. Verificăm electronii la compromisul 5. S-a deschis vot. And the vote is closed. S-a închis votul. Rejected. Se respinge.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 N-am văzut cum au votat liberalii. Haideți să repetăm. Amendamentul 36. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 37. Nu. Verificăm electronic la 36. S-a deschis votul. That is S-a închis votul. Se adoptă.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 Adopted. 24 votes in favor. Se adoptă cu 24 pentru, 3 împotrivă, 2 abțineri. Oral question. Acum uh, o întrebare cu răspuns oral referitoare la mecanismul de monitorizare GSP. S-a deschis votul. We are voting item. Votăm la punctul 30 mecanismul de monitorizare GSP+. Oral question. Uh, este o întrebare cu răspuns oral. S-a deschis votul și acum am închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi pentru, unul împotrivă, nicio abținere. Bun, am ajuns la sfârșitul votării. Mulțumesc pentru cooperare.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 Please, people who are leaving the room, please do it. Vă rog, atunci când părăsiți sala, să o faceți repede și în liniște. Ladies and gentlemen, this is not a fair. Să știți că nu suntem la bălci aici conversations outside the room, please. Vă rog să vă purtați discuțiile în afara camerei, în afara sălii. Hush, please. I won't give the floor to the next speaker until... Nu uh, voi da cuvântul următorului vorbitor până când uh, nu se face liniște în sală. Yolanda, could you settle down, please? Yolanda, vrei să iei loc? Uh, Bun, trecem la punctul 31, acordul de asociere între Uniunea Europeană și statele membre pe de o parte și Ucraina pe de altă parte. Știți ce s-a întâmplat în ultima vreme, din păcate. Raportorul nostru este Pavel Zalewski și voi da chiar acum cuvântul. Te rog, Pavel. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă îmi permite să se vorbesc în poloneză. Da. Panie Przewodniczący, Szanowni Koledzy, Koleżanki, Koledzy. Mulțumesc, doamnelor și domnilor. Atunci când am stabilit uh, termenul pentru această dezbatere, părea ca astăzi nu am fi avut uh, decât uh, misiunea de a împuternici Comisia să acorde un uh, mandat Consiliului pentru că pentru ca această prevedere să intre în vigoare înainte de ratificare. Astăzi, înaintea summitului de la Vilnius, această cerință și-a pierdut valabilitatea pentru că ceea, acest acord de liber schimb nu va mai fi semnat, ar putea părea ca o discuție pe marginea acestui acord să fie inutilă, dar nu cred că este așa, Cred că ar trebui să facem o recapitulare a ceea ce înseamnă acest acord, de ce este atât de important pentru Ucraina și de ce nu s-a putut ajunge la semnarea acestuia astăzi. Este primul acord de acest gen care este atât de amplu și care pleacă de la premisa că în Ucraina s-a introdus deja 60% din achiu comunitar. Importanța acestui uh, acord nu ține doar de relațiile comerciale. Este un instrument uh, acordat Ucrainei pentru ca Ucraina să poată adopta standardele europene și pentru a putea deveni astăzi o țară competitivă. Pe scurt, este un acord de importanță civilizatorie. Nu este vorba doar de accesul la piață, este un acord uh, care vizează taxele vamale, care în mare devin unitare, dar în principiu uh, vizează accesul pe piața energiei, a serviciilor iar semnarea acestui acord ar duce la o îmbunătățire a climatului de afaceri. Deci acest acord ar fi avut pentru Ucraina o importanță civilizatorie. Dar este un acord de importanță și pentru Uniunea Europeană. Este vorba de piața unei, unui stat mare, 46 de milioane de cetățeni bine instruiți, uh, cu un mare potențial, s-ar putea face bune investiții în uh, această țară, ca și suprafață. Este o țară de mărimea Franței, Însă, sigur, semnarea ar fi fost uh, de importanță și în ceea ce privește relațiile noastre cu Rusia. Dacă Ucraina ar fi început să folosească acest acord, în Rusia nimeni nu ar fi putut să spună că Rusia este altă civilizație și că dacă Ucraina poate pune în practică valorile Uniunii Europene, atunci uh, și Rusia ar putea să o facă și dacă domnul Putin susține altceva, uh, nu ar avea credibilitate. Prin urmare, acordul nu are doar o importanță economică, ci și o importanță în ceea ce privește relațiile cu Rusia. Dacă vrem să menținem relații bune cu Rusia, atunci uh, acesta ar fi fost instrumentul prin care am fi putut să-i convingem pe ruși cât de util este un astfel de acord. Însă acest acord nu se semnează pentru că Rusia, poate că nu neapărat Rusia, pentru că eu am un mare respect pentru Rusia, dar elita din această țară, domnul președinte Putin, a luat decizia să se opună acestei mari șanse civilizatorice care ar fi existat pentru Ucraina. În plus, Rusia a blocat uh, relațiile comerciale cu Ucraina, care constituie o mare parte a relațiilor comerciale a acestei țări 40% din relațiile comerciale ale Ucrainei sunt cu fostele țări uh, din URSS, din Uniunea lor vamală. Bugetul Ucrainei este într-o situație de foarte dificilă. E vorba de un necesar mare de bani pentru a putea finanța cheltuielile curente. Reacția Unității Europene a fost zero. Singura instituție care a reacționat a fost Parlamentul European și putem fi mândri de acest lucru pentru că am solicitat o reacție și din partea Comisiei și a Consiliului, care nu a avut loc însă. Și încă o dată, Rusia a blocat comerțul cu Ucraina și a încălcat astfel toate înțelegerile internaționale. Dar se mai adaugă ceva aici. N-a fost atacată doar Ucraina, pentru că motivul acestui atac, care a fost uh, explicit formular, formulat de președintele Putin, a fost uh, intenția de asociere a Ucrainei cu Uniunea Europeană și, prin urmare, a fost un atac la adresa Uniunii Europene. Însă, Comisia Europeană a dat dovadă de lipsă de voință, lipsă de reacție și nu e de mirare că Uniunea Europeană nu reacționează la acest atac asupra Ucrainei și asupra Uniunii Europene dacă nu reacționăm la ceea ce se întâmplă direct în relațiile dintre UE și Rusia. Dacă Comisia acceptă ca o serie de măsuri ca o serie de obligații asumate prin aderarea la OMC nu sunt respectate și nu uh, se vorbește de respectarea acestora, ca de pildă în ceea ce privește prețul dual pentru gaz, atunci nu putem uh, să ne așteptăm uh, la o, o concurență loială. Însă, la această propunere civilizatorie, uh, Uniunea Europeană ar fi trebuit să aibă o reacție. Avem, pe de-o parte, așadar, această propunere importantă, pe de altă parte, însă și această putere nețărmurită a Rusiei. Noi avem instrumentele să reacționăm, dar nu o facem și este o mare greșeală. Și să mai adaugă ceva. Acest acord este foarte important pentru societățile din Europa. Într-o primă etapă, în cea de adaptare, ar fi fost destul uh, de scump pentru Ucraina. Trebuie să ne gândim la situația economică din Ucraina, care rezultă din uh, lucrurile care nu s-au făcut în ultimii 20 de ani de către partea ucraineană. Oricum, situația una este foarte proastă și s-a mai agravat <clears throat> datorită acestui blocaj economic din partea Rusiei, ceea ce a dezechilibrat și bugetul. Iar din partea Uniunii Europene nu a venit nicio propunere care să fi dat Ucrainei o șansă. pentru a depăși această perioadă de tranziție în care firmele din Ucraina să devină competitive. Dar ar fi fost vorba și de o susținere în timpul acestui blocaj. Dar nu a existat niciun fel de susținere din partea europeană, deși acest acord ar fi fost foarte util pentru firmele europene. Dar Comisia Europeană nu a reacționat. Și așa stau lucrurile astăzi. Eu nu susțin că ar fi vorba de un acord pe care nu-l vom mai scoate niciodată din sertar, dar situația politică din Ucraina e de așa natură încât se declanșează acum o anumită logică politică care va face ca acest acord să rămână mult timp de acum încolo în sertar. Vina părții europene este una foarte mare. Nu am dat uh, autorităților ucrainiene o șansă și nici societății din Ucraina. În final am putea spune că nu e treaba noastră Polonezii au ales în 98 uh, uh, să <clears throat> adere la Uniunea Europeană, dar uh, în Ucraina situația este diferită. Este vorba de o țară divizată, a cărui potențial însă este foarte mare pentru Uniunea Europeană și această reală șansă civilizatorică și susținerea tuturor schimbărilor din acest domeniu are o mare importanță. Nu numai în relațiile cu Rusia și această bătălie a fost pierdută de Uniunea Europeană. Mulțumesc, Pavel Zalewski. Deschidem acum dezbaterea. Domnul Scholz are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Fără nicio îndoială, ne aflăm acum la câteva ore de uh, începerea summitului uh, de la Vilnius uh, și este o situație foarte dificilă în ceea ce privește cooperarea economică cu statele din vecinătatea estică. Și trebuie să spun și eu, în continuarea celor spuse de domnul Zalewski, că mm, politica UE se pare că mm, a ajuns la o limită și trebuie să ne întrebăm de ce. Pentru că aici intervine nu doar partea relațiilor economice, economice ci și aici permiteți-mi și o introducere. Această politică de vecinătate s-a făcut mult prea mult în uh, confruntare cu Federația Rusă, fără să ne gândim sau în loc să ne gândim cum anume am putea în mod constructiv să promovăm uh, relația noastră cu Uniunea Euroasiatică. Și să ținem uh, cont și de evoluțiile din Federația Rusă, de poziția de putere a președintelui rus, de modul în care a reacționa populația uh, vis-a-vis -vis de o potențială colaborare cu UE. Și asta afectează și partea cu Ucraina. În Ucraina există o situație dificilă din punct de vedere socioeconomic. Uh, și am discutat despre aceste lucruri atunci când uh, am discutat acordul de cooperare uh, aprofundată cu Ucraina. Și mi-aduc aminte când uh, în sala 5G3 s-a făcut parafarea acestui acord sau s-a discutat parafarea acestui acord și în prezența autorităților ucrainiene. Și am spus atunci că dacă economia ucraineană mai depinde în continuare atât de mult de economia rusească ca în momentul de față, pentru că 36% din produsele ucrainiene merg la export uh, în țările Uniunii Vamale, Rusia, Bielorusia și Kazahstan. Și doar 26% din exporturile Ucrainei vin în Uniunea Europeană. Iar întreprinderile vizate de acest acord, care ar putea intra pe piața europeană, practic, în mare parte, sunt deja aici, iar celelalte ar fi fost supuse unei presiuni concurențiale enorme dacă am fi procedat la eliminarea taxelor vamale în conformitate cu acordul de liber schimb, dacă s-ar fi făcut foarte rapid acest lucru. Uh, guvernul Ucrainei consideră că pentru modernizarea Ucrainei este nevoie de investiții de 160 de miliarde de euro și în discuțiile prealabile summitului nu am precizat cine anume din UE, atât parte publică cât și parte privată, ar fi dispus să intervină ca investitor pentru modernizarea industriei ucrainiene. și această lipsă de asumare unor obligații față de Ucraina a făcut să existe o opinie divizată în Ucraina care a avut uh, o parte din societate și rezerve vis-a-vis -vis de viitoarea colaborare cu Uniunea Europeană. Și așa nu s-a putut materializa o cultură dialogului și s-a dorit de către o parte a societății uh, continuarea uh, situației de fapt. Eu cred că ar trebui acum să acționăm, să nu mai tăcem doar, să vedem cum uh, depășim acest impas. Cred că ar trebui deschise în continuare perspective eu cred că Ucraina trebuie să aibă în continuare dreptul să uh, își decidă relațiile pe care dorește să le aibă cu Uniunea Europeană și mi se pare interesant faptul că o parte din opoziția uh, din Ucraina a făcut uh, un fel de referendum cu privire la acordul de asociere și acordul comercial. Uh, Um, ceea ce a fost preluat acum și de cealaltă parte a opoziției. Și iată, cred că și Uniunea Europeană ar trebui să se implice în acest dialog la nivelul societății din Ucraina. Avem nevoie de o nouă orientare a politicii de vecinătate cu statele din Est, un mai bun parteneriat și avem de asemenea și o nevoie de o politică de integrare uh, care să răspundă în mod concret la necesarul de modernizare a economiei din Ucraina. De aceea noi, ca și Comisie pentru Comerț, ar trebui să ne gândim cum anume folosim competențele, prerogativele care ne stau la dispoziție pentru ca să promovăm în cadrul celor 28 de state membre ale UE această disponibilitate de adâncire a cooperării cu Ucraina. Thank you. Next, uh, Yannick. Mulțumesc, domnul Jadu Cundul. Mulțumesc. Se pare că ne aflăm într-o situație destul de complicată vis-a-vis -vis de Ucraina. Cred că Europa avut dreptate să insiste asupra mizelor de credibilitate democratică a Ucrainei. Însă, în anumite uh, caz dosare, uh, se pare că Gaz, Gazpromul este uh, cel al 29-lea stat al Uniunii Europene. Este mereu uh, un joc geostrategic care se poartă în jurul energiei. Ar trebui uh, ca noi să putem uh, să ne gândim la alte condiții ale parteneriatului nostru de, parteneriatului nostru de vecinătate. Pentru că economia, uh, presiunea economică, financiară și uh, politica asupra Ucrainei uh, vine din partea Rusiei și în ce măsură Uniunea Europeană în această negociere și prin acordul pe care îl propune permite să compenseze pe termen foarte scurt uh, dificultățile cu care ar putea să confrunte Ucraina dacă s-ar apropia mai mult de Uniunea Europeană. Se pare că noi nu am evaluat uh, suficient de corect uh, nici uh, costul acestui uh, acord cu Ucraina față de, uh, acord, față de partenerul său rus și nici nu ne-am gândit la beneficiile pe termen scurt a, uh, pentru Ucraina ale unui parteneriat cu Uniunea Europeană, care să compenseze costurile pe care le presupune o îndepărtare de Rusia. Uh, nu a mai solicitat nimeni să ia cuvântul. Îl vom asculta acum pe reprezentantul Comisiei, domnul Sandler. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Comisia a urmărit uh, cu destulă dezamăgire evenimentele care s-au derulat în această săptămână în Ucraina. E clar că acest acord de asociere și anumite părți ale lui uh, oferau uh, perspective importante de dezvoltare pentru Ucraina. Tocmai de aceea timp de 3-4 ani, uh, ucrainienii au negociat foarte activ pentru încheierea acestui acord. Însă, pe măsură ce s-a apropiat uh, summitul, aspectele geopolitice pe care le-ați menționat și-au uh, făcut cele simțită ponderea. Cercetările independente arată că Ucraina ar fi avut beneficii clare ca urmare acestui acord, beneficii care ar um, putea balansa într-o anumită măsură situația uh, pe măsură ce se schimbau, s-ar fi schimbat tiparele de comerț. E adevărat uh, în același timp că, deși um, Ucraina are nevoie foarte mare de fonduri, chiar și înaintea acestui summit uh, s-au mobilizat fonduri importante pentru Ucraina. Dacă ar fi, ar fi fost încheiat acordul ar fi uh, presupus beneficii financiare suplimentare pentru Ucraina. Acum Comisia va aștepta să se așeze puțin, uh, să se calmeze spiritele și după uh, summit ușa rămâne deschisă pentru negociere, dar fără îndoială va trebui să reflectăm mai mult după summit și pentru a vedea ce fel de uh, posibilități uh, avem. Domnule Zalevski, aveți cuvântul. Mulțumesc. Câteva comentarii scurte. În primul rând, în legătură cu cifrele, Helmut, ai dreptate costul transformării ar putea să fie enorm. Dar uh, n-a spus nimeni că acest cost uh, ar trebui să fie acoperit uh, de cineva, de vreo parte în afara Ucrainei. Fiecare țară trebuie să-și suporte costurile de transformare. Recent s-a discutat cu FMI-ul, s-a convenit asupra aproximativ 50 de miliarde de dolari 15 miliarde de dolari. Mă iertați. În uh, acea zi în care prim-ministrul ucrainean a, adus, a informat că Ucraina refuză să semneze, uh, să ajunsese la următorul acord. Se decisese uh, ca toate subpoliticile sociale să fie eliminate într-o țară care este extrem de săracă. Dacă la femei. uh, există persoane influențate de Kremlin, nici nu-și pot uh, imagina care este cel mai mare cadou pe care îl pot face lui Putin. Tocmai acesta este. Poziția Uniunii Europene este următoarea. Noi susținem poziția Ucrainei după semnarea acordului de asociere. Dacă se îndoiește cineva de dorința poporului ucrainean, vă rog să vă uitați la televizor. Se închide aici uh, schimbul de opinii pe marginea acestui punct. Se vede dezamăgirea pe, pe fețele noastre. Trecem acum la punctul 32. Procedura de aviz conform, acordul de parteneriat dintre Uniunea Europeană și Republica Indonezia cu privire la aplicarea legislației și guvernanța în domeniul forestier și în schimburile comerciale cu produse din lemn care intră în, în Uniunea Europeană. Raportor este Yannick Jadot. Acum uh, examinăm proiectul de recomandare și voi da cuvântul uh, raportorului. Ianic Jadot. Mulțumesc că uh, s-a vorbit despre o țară ceva mai fierbinte decât Ucraina. Recomandarea mea, pentru că suntem în cadrul unei proceduri de aviz conform, este să validăm acordul cu Indonezia pe, pe tema legalității uh, și pe tema implementării unui proces de protecție a pădurilor, a unei garantări a dezvoltării durabile în Indonezia și a um, garantării faptului că în Uniunea Europeană se importă lemn certificat. După cum v-am mai spus, eu am avut ezitări, deoarece subiectul este, este unul important. Astăzi, când uh, analizăm mecanismele de certificare uh, indoneziene pentru lemn, constatăm că ele sunt departe de a fi satisfăcătoare. Pe de o parte, um, există un uh, proces de monitorizare, un, o procedură de monitorizare foarte satisfăcătoare, dar cam jumătate din lemnul indonezian nu este certificat în ziua de azi și uh, vedem că există foarte multe neajunsuri uh, în privința controlului uh, filierelor. Ați primit notele mele, nu voi reveni asupra punctelor notate acolo, însă este la fel de adevărat că există o dorință politică în Indonezia ca situația să se îmbunătățească. Starea pădurilor amazonie, din Indonezia um, este importantă, suficient de importantă pentru ca noi să validăm eforturile care se fac și uh, pentru a garanta materializarea lor. Deci vrem, vă propun să validăm acest demers și va avea loc uh, un proces de evaluare a mecanismelor de certificare a lemnului în Indonezia. înainte de acordarea uh, vreunei licențe FLECT. Desigur, dorim ca această valoare să facă în mod cât mai serios. Comisia s-a angajat să revină și să ne prezinte Rezultatul acestei evaluări este însă evident că sistemul uh, de azi prevede un act de punere în aplicare și odată ce își va fi dat avizul conform, Parlamentul nu va mai avea niciun cuvânt de spus. Însă, când s-a adoptat ieri la reuniunea coordonatorilor, am uh, decis să urmăm uh, votul pentru a avea o rezoluție care să exprime uh, rezervele și așteptările Parlamentului European uh, vis-a-vis -vis de Indonezia și de Comisia Europeană în legătură cu acest subiect. Având în vedere termenele foarte scurte, nu putem garanta că rezoluția va fi tradusă în toate uh, limbile, pentru că votul va avea loc în februarie și vă rog să acceptați scuzele noastre pentru că nu vă vom putea garanta traducerea în toate limbile până atunci. Noi recomandăm, desigur, să se voteze da, să se voteze pentru, cu toate rezervele uh, aferente în legătură cu mecanismele de certificare. Mulțumesc! Mulțumesc, dorește să ia cuvântul vreun raportor din umbră? Da, dumneavoastră o înlocuiți pe doamna Köstinger. Aveți cuvântul, Christopher Fielner. Astăzi sunt doamna Köstinger, eu. Vă voi citi declarația dânsei. Stimate domnule președinte, dragi colegi, în primul rând vreau să vă adresez scuzele mele pentru că am o reuniune importantă în, în uh, circumscripția mea și trebuie să lipsesc de la reuniunea aceasta. Eu susțin poziția raportorului de a uh, aproba acordul între UE și Indonezia. Guvernul indonezian și părțile interesate au făcut deja eforturi uh, deosebite pentru a duce la o variantă durabilă. Trebuie să mai discutăm pe marginea schemei de certificare. Cred că Comisia INTA și Parlamentul European trebuie să uh, acorde avizul conform acestui acord. Vreau să le mulțumesc încă o dată colegilor pentru eforturile foarte constructive pe care le-au depus. Mulțumesc foarte mult! Într-adevăr, foarte rapid. Domnul Martin, da, și eu voi fi concis, dar nu cred că atât de concis. Și eu vreau să sprijin uh, criticile aduse de uh, Ianic uh, acestui mecanism, însă fără îndoială, până la urmă va trebui să aprobăm acest proces, așa cum a spus Ianic. El spune în uh, expunerea de motivă că doar 10% uh, din uh, cheresteaua indoneziană ajunge în Uniunea Europeană. Dacă adoptăm acest mecanism, indonezienii uh, vor uh, introduce o schemă de certificare pentru tot lemnul, ceea ce va avea uh, efecte uh, asupra întregii țări, așa cum s-a întâmplat și cu acordul FLEC pentru Republica Centrafricană. Uh, Acest acord uh, este foarte uh, important, emblematic și de aceea trebuie să um, ne gândim și la um, efectele asupra mediului și să nu se ducă la o um, producție prea mare de cherestea. Trebuie ca uh, aceasta să se producă durabil. Din păcate, în țările tropicale și în special în Indonezia, corupția este foarte mare în domeniul lemnului. Dacă adoptăm acest acord, vom uh, reuși să abordăm uh, problema transparenței și efectele vor fi pozitive pentru Indonezia. Așa cum a spus raportorul, nu vom schimba lumea cu acest acord, dar reprezintă, el reprezintă un pas important în direcția cea bună. Și vrem ca în Indonezia să um, aibă o producție durabilă de uh, lemn și vrem ca acest sector să devină mai transparent. Și dacă dorim să facem acest lucru, trebuie să aprobăm acest raport. raport. Vom uh, da cuvântul acum comisiei. Hugo Shali. It's the name I have here, so if... I'm sorry, he, he, uh, he's, he'll probably arrive two minutes. To... Uh, din păcate, colegul meu va sosi prea târziu. Eu numesc John Basil, sunt de la aceeași uh, unitate am notat uh, comentariile raportorului și raportorului din umbră. Așa cum s-a spus, există acum, uh, este acum în derulare o evaluare de impact a mecanismului. Uh, vrem să vedem dacă mecanismul este implementat așa cum este descris, se descrie în acordul voluntar. Dacă mecanismul Vom vedea dacă mecanismul este la standardele așteptate de Parlamentul European și vă vom raporta. Mulțumesc, Ianic Jadot. Vreau să-i uh, mulțumesc și eu raportorului din umbră pentru uh, comentarii. îmi trimite rezoluția cât de curând posibil. Mulțumesc. Uh, calendar deadline for amendments. Termenul limită pentru depunerea amendamentului, amendamentelor este 4 decembrie la ora 18. Votăm pe 21 ianuarie în comisie și în februarie 2014 votăm și în plenară. Trecem la punctul 33. Vă imaginați, am avut o reuniune cu 33 de puncte pe ordinea de zi. Avem un proiect de raport al domnului Christopher Fielner. Pentru uh, instrumentele de protecție comercială. să vor fi ale cuvântul. Da, voi încerca să fiu uh, concis, sper ca discuția să fie fructuoasă. După cum știți, Comisia a prezentat uh, în aprilie o propunere pentru modernizarea instrumentelor de uh, protejare a comerțului în legătură cu subvențiile și cu antidumpingul. Aș vrea să încep uh, cu prezentarea provocărilor pe care trebuie să le avem în vedere când abordăm uh, acest dosar în comisia noastră. Sunt două provocări principale. Prima reprezintă substanța. Instrumentele de protecție comercială, IPC-ul, uh, reprezintă o temă foarte controversată. Mm, oamenii uh, nu știu exact dacă să fie pre, pro sau contra, prieteni sau inamici ai TDI. Întotdeauna există două majorități care blochează discuțiile atunci când uh, se dorește uh, încercarea unor schimbări. Deci intrăm pe un teren minat de câte ori abordăm acest subiect. A doua provocare și aș vrea să acuz puțin comisia în acest lucru, este uh, momentul în care trebuie să intrăm noi în acest câmp minat și trebuie să găsim uh, un compromis cu care noi să putem uh, trăi și apoi să ajungem la un acord cu Consiliul în uh, termen foarte, foarte scurt. Deci avem anumite chestiuni pe care să anumite limite pe care trebuie să le punem în legătură cu ceea ce dorim să obținem în acest timp foarte scurt. Comisia nu a prezentat o propunere pentru o schimbare majoră acestor chestiuni, dar a propus patru elemente noi. Chiar dacă ele nu sunt uh, majore, anumite elemente schimbă oarecum natura instrumentului. Cel puțin două au devenit foarte controversate din acest motiv. Primul și poate cel mai controversat este este uh, renunțarea la uh, o anumită regulă, la regula taxei celei mai mici. O altă problemă este avizul de două săptămâni uh, înainte de renunțarea la taxe. Există uh, controversată în legătură cu rambursarea taxelor și cu obligația um, ca producătorii europeni să colaboreze în uh, investigațiile ex officio. Dacă cineva consideră că va câștiga această luptă, cred că de fapt nu vom uh, reuși să facem nimic, pentru că trebuie să fie mulțumite ambele părți și să reușim să împăcăm cele două extreme. Parlamentul va trebui să încerce să faciliteze de la un acord și în Consiliu. Voi menționa principalele elemente, elemente din raportul meu. În primul rând, partea um, legată de înlăturarea taxelor mai mici. Eu am decis să, să permit um, renunțarea la acestea. E o chestiune controversată din uh, punctul de vedere al anumitora. Știu că vom dezbate acest subiect, dar eu am optat pentru această variantă din trei motive. Primul, având în vedere natura acestui instrument. Am decis că vrem să avem acest lucru, care, uh, adică regula taxei cele mai mici este în regulamentul anterior. Și am păsat-o pentru că doream să existe un echilibru între producător și consumator. Uh, Vrem să eliminăm uh, prejudiciul pe care îl aduce dumpingul fără a merge mai departe cu sancțiunile care să ducă la taxe mai mari pentru consumator. Deci să eliminăm prejudiciul, dar să nu mergem mai departe. asta este un uh, angajament OMC+. Nu trebuie să-l facem, dar încercăm să determinăm alții membri OMC să uh, se apropie de poziția noastră. Cred că dacă schimbăm această logică, acest echilibru logic, vom uh, schimba și natura elementului de la unul corectiv la unul penalizator. Și nu cred că mm, acest lucru ar fi în sensul eforturilor noastre generale. Să vă dau câteva exemple pentru că acesta reprezintă o problemă importantă pentru industrie și pentru economia europeană. Uh, Există multe bunuri intermediare în Uniunea Europeană și uh, pentru că lucrurile s-au schimbat foarte mult față de 95, uh, volumul acestora a crescut. 15% din importurile în Europeană reprezintă uh, bunuri, bunuri intermediare și cam 30% din valoarea importurilor noastre vine din, din exporturile noastre vine din acestea. Multe investiții sunt adresate acestor uh, produse intermediare. Dacă mergem uh, dincolo de uh, prejudiciu, riscăm să creștem, să ne facem exporturile mai scumpe, ceea ce nu este ceea ce ne dorim. Să vă dau și exemplul industriei îngrășămintelor chimice. În Rusia, rușii fac dumping cu gaz și acest lucru afectează piața europeană. E important să ne asigurăm că eliminăm prejudiciul adus uh, industriei îngrășămintelor europene. Însă nu vrem să creștem uh, prețul îngrășămintelor ca urmare a eliminării acestor prejudicii, pentru că dacă facem acest lucru trebuie să uh, dăm socoteală fermierilor. La fel se întâmplă și cu industria siderurgică. Nu vrem să crească prețul la oțel, pentru că ne vor trage de urechi cei din industria producătoare de mașini. Dacă vrem să schimbăm ceva aici, va trebui să și va trebui să facem compromisuri, trebuie să reducem, uh, să eliminăm uh, regula taxei mai mici în domeniul materiilor prime. Însă trebuie să avem o definiție clară a materiilor prime. Noi, ca organ legislativ, trebuie să ne gândim trebuie să ne gândim dacă putem uh, să fim de acord, să dăm comisiei mandat să înlăture tax, regula taxei mai mici pentru materii prime, indiferent cum sunt ele definite. Și dacă o facem, trebuie să, um, cred că mai degrabă trebuie să găsim o definiție foarte clară care să ne permită nouă să fim în poziția de conducere, să dăm tonul. Aici se spune materii prime, dar aici, dacă spunem că înlăturăm regula pentru materii prime, aceasta reprezintă o alegere politică. Uh, Alții pot spune că ar trebui să o eliminăm și pentru alte chestiuni, de mediu, pentru uh, forța de muncă sau așa mai departe. Pot înțelege aceste poziții, dar trebuie să ne întrebăm uh, în ce transformăm IPC-ul? Într-un instrument juridic sau într-un politic? Și acest lucru trebuie luat, avut în vedere. Chiar dacă uh, ar fi bine să spunem materii prime, trebuie să ne întrebăm și de ce să spunem doar materii prime. Eu aș vrea să păstrăm echilibrul prezent în regulamentul actual, dar trebuie să discutăm. În legătură cu uh, clauza de transport, de expediție, Comisia spune că trebuie să avem o clauză de expediție de două săptămâni. Am decis să o păstrez, dar am luat uh, definiția uh, tranzitului din regulamentul uh, de protecție. Pentru ca lucrurile să funcționeze, trebuie să decidem dacă putem uh, accepta o clauză de expediție mai ușoară. Trebuie să decidem dacă acceptăm o clauză de expediție sau nu. Eu personal um, doresc să păstrăm uh, clauza de expediție. Știu că e controversată, dar eu, mie îmi place, vreau să o păstrăm. Dacă păstrăm clauza de expediție, va trebui să avem și anumite garanții pentru a elimina acumularea stocurilor, posibilitatea acumulării stocurilor. Dacă aveți vreo idee um, în privința prevenirii acumulării stocurilor cu clauza de expediție, eu sunt uh, foarte deschis. A treia chestiune foarte controversată este obligația producătorilor europeni de a colabora în uh, investigații ex officio. Personal am fost uh, foarte sceptic la început, dar am decis să păstrez varianta comisiei. Pentru că dacă facem anchete mai bune și obținem cifre mai fiabile, atunci merită. Însă sunt sceptic, chiar dacă am păstrat-o, sunt sceptic pentru că mă preocupă sarcina administrativă care uh, ar reveni IMM-urilor. Însă am păstrat un raport. Și a patra chestiune reprezintă rambursarea taxelor percepute pe parcursul reexaminării în perspectiva expirării măsurilor. Știu că mulți uh, prieteni sunt uh, pentru, dar eu am eliminat acest punct pentru că trebuie să păstrăm un echilibru al intereselor, dar și pentru că poate fi uh, o metodă prea complexă, birocratică și ineficientă a rambursării taxelor. Eu vreau să cresc eficiența. Uh, Acestea sunt chestiunile cel mai controversate propuse de comisie. În loc să adaug uh, la aceste chestiuni care uh, sunt controversate, eu cred că trebuie să încercăm să limităm uh, nivelul controversei și să încercăm să ajungem la un echilibru. Știu că cu toții doriți să realizați un alt echilibru decât mine, dar tocmai de aceea suntem aici pentru a discuta. Nu vreau să încercăm uh, să venim cu cerințe și mai ambițioase. Să încercăm să ne concentrăm să ajungem la un compromis. Să vedem asupra căror chestiuni putem fi de acord. În privința transparenței există câteva prevederi menite să crească transparența. Sper că ele nu sunt controversate, nu le vor trece acum în revistă, dar am încercat să fac lucrurile mai simple atât pentru cei care, pentru reclamanți, cât și pentru producători, cât și pentru consumatori. Am încercat să fac câteva chestiuni și pentru IMM-uri, să uh, facilitez accesul uh, IMM-urilor la instrument, de exemplu, prin introducerea biroului de uh, informații pentru IMM-uri și altele. Am încercat să scad durata anchetelor de la 9 la 7 luni Nu cred că va fi un punct controversat nici acesta. Și aș vrea să mai vorbesc și despre interesul Uniunii. Noi vorbim mult despre îndrumări. Îndrumările, linie directoare sunt foarte diferite. Unele explică cum funcționează Comisia, însă altele au o natură profund politică și uh, interesul Uniunii este probabil cea mai politică dintre acestea. De aceea eu nu sunt uh, mulțumit uh, cu prezența interesului Uniunii, Uniunii în linie directoare. Haideți să le mutăm de acolo un regulament și apoi discutăm cum trebuie noi să protejăm interesul Uniunii Europene. Și avem subiectul pe masă. Comisia va trebui să nu uite că prin uh, tratatul de la Lisabona și noul regulament omnibus va primi uh, foarte mult spațiu de manevră și uh, autoritate um, privind IBC. Și cred că Comisia își va da și mai mult spațiu de manevră prin ex officio, prin definirea materiilor prime, dar eu vreau să încercăm uh, să preluăm noi controlul ca Parlament, de exemplu definind noi um, materiile prime. După cum am spus, dosarul este foarte controversat, nu avem timp la dispoziție suficient și trebuie să găsim în timp, într-un timp foarte scurt un compromis, o variantă de compromis. Sincer, cred că pentru noi, raportorii din umbră, uh, va trebui, uh, provocarea va fi să rezolvăm două chestiuni. Clauza de expediție și um, eliminarea taxei celei mai mici. Uh, persoanele care aprobă o variantă sunt împotriva celeilalte. Va trebui să încercăm să ne echilibrăm puțin. Haideți să încercăm să ajungem la un consens. Nici o parte nu va câștiga dacă noi vrem să mergem mai departe și cred că e important să facem ceva. Deci e important să luăm o decizie pentru că altfel uh, afectăm negativ credibilitatea IPC. Trebuie să încheiem procesul juridic în sine pentru ca lucrurile să aibă o valoare. Deci, înainte de a-i lăsa pe colegii mei să vorbească, vreau să le spun că le mulțumesc uh, mult uh, raportorilor din umbră. Um, m-am întâlnit mereu cu ei uh, și am avut discuții fructuoase și bune și vreau să vă mulțumesc tuturor. The importance of Dar este o chestiune uh, foarte importantă care necesită atenția noastră. Urmează Doamna Cosolin nu, nu e în sală. Doamna Saifi. Zidon. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, mai întâi vreau să-i mulțumesc lui Christopher pentru munca făcută, dar și pentru bunăvoință pe care a avut-o, disponibilitatea pentru compromisuri ca să nu uh, declarăm un război Consiliului. Da, nici nu e bine să provocăm ce s-a întâmplat în mandatul trecut când dosarul a eșuat, din cauza că, de fapt, se încerca o slăbire a IPC-urilor și uh, câteva state membre au refuzat. Deci aș vrea ca măcar acum să pornim cu dreptul. Christopher a pus câteva întrebări bune. Uh, cum ar fi uh, cele referitoare la IMM-uri și uh, termenele de anchetă. E bine să creăm un helpdesk pentru IMM-uri, dar uh, eventual am putea să ne bazăm pe inspirația celor de la DG Comerț. Dar, așa cum ai spus-o și tu, am anumite rezerve. De pildă, în ce privește orientările sau liniile directoare. Comisia ține mult la ele, dar uh, cred eu că suntem mulți care avem îndoieli. Da, e bine că sunt incluse în regulament, dar nu știu dacă trebuie să aibă neapărat o valoare juridică. Ele sunt orientări ce trebuie să fie inspirate din practică, să o orienteze. Așadar, de ce să așteptăm intrarea în vigoare a acestei reforme, dacă de ce facem acest lucru înainte să definim liniile directoare? Eu cred că trebuie să existe o bună colaborare între instituțiile noastre, Comisie, Parlament și Consiliu. Două alte puncte pe care le-ai invocat, puncte controversate, sunt uh, următoarele. În ce privește uh, regula taxei cele mai mici, nu pot să te sprijin. Eu cred că ea trebuie menținută. În schimb, în ce privește oportunitatea unor dispoziții referitoare la materiale prime sau la energie, aș tinde să fiu de acord cu tine. În ce privește transporturile, nu sunt de acord, pentru că nici una dintre soluțiile prezentate nu mă mulțumește. Aș prefera să rămânem la situația actuală. Now, if you allow me to change the order of the request. Mulțumesc. Permiteți-mi acum să inversez uh, ordinea înscrierilor. Însă a intervenit ceva. Eu trebuie să uh, îmi cer scuze pentru că trebuie să plec la 12 să prind trenul, însă mulțumesc foarte mult pot să stau să ascult această dezbatere în cadrul PPE uh, toată ziua și mi-aduc aminte cu plăcere de discuțiile acestea când eram în PP și aș fi dorit să pot rămâne mai mult. Însă astăzi uh, va trebui să plec și îl reprezint pe domnul Robert uh, Sturdy și cred că și dânsul trebuie să-și poată prezenta opinia. Dânsul dorește să mulțumesc uh, domnului raportor, dar și celorlalți raportori din umbră și dorește să sublinieze patru elemente. Trebuie susținut uh, raportorul în solicitarea acestuia de a elimina regula taxei mai mici în, în uh, orice caz. Ace- aceasta are ca scop eliminarea uh, consecințelor negative asupra pieței. E nevoie de un echilibru al instrumentelor, dar acest lucru nu trebuie limitat doar la accesul Uniunii la bunuri intermediare. Al doilea element se referă la rambursarea taxelor colectate în perspectiva expirării măsurilor. Dânsul merge chiar un pas mai departe, unde solicită chiar ambursarea taxelor colectate plus dobânzi acumulate. Pentru că e important ca aceștia să uh, își primească banii înapoi uh, în suma cuvenită, dacă s-a dovedit că acestea nu mai erau uh, necesare. În ceea ce privește uh, obligația de a participa în investigațiile ex officio, considerăm că nu ar trebui să existe o astfel de obligație, în special pentru IMM-uri care nu vor avea resursele necesare pentru astfel de investigații. Și oricum nu are rost o astfel de cooperare obligatorie fără uh, sancțiuni. Și în ceea ce privește clauza de expediție, suntem în favoarea acesteia și este o explicație poate prea complicată în proiectul de raport și ar putea fi acordate derogări și până la patru săptămâni, nu doar de două, care ar preveni uh, crearea de stocuri. Și în final susținem inițiativa raportorului pentru a crea un astfel de helpdesk pentru IMM-uri în ceea ce privește informarea și vom înainta și amendamente în acest sens și de asemenea solicităm uh, ca documentația neconfidențială să fie pusă la dispoziție în mod transparent printr-o platformă și de asemenea susținem inițiativa raportorului de a ne asigura că Comisia informează în mod curent uh, Parlamentul în ceea ce privește evoluția acestor uh, anchete și investigații. Sperăm că Comisia va fi în măsură să ajungă la un compromis în ceea ce privește acest dosar și că Parlamentul va fi în măsură să adopte acest dosar înainte de finele mandatului. Și îmi cer încă o dată scuze că a trebuit să intru în față cu intervenția mea. Mulțumesc. Doamna Sarnes, mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg că sarcina raportorului este una foarte grea și are toată simpatia mea. În același timp să nu pot fi de acord cu domnia sa, pentru că aici, în această privință, cred că singurul obiectiv ar trebui să fie să găsim un compromis, spune domnia sa. Nu. Eu cred că singurul nostru obiectiv ar fi să transmitem un mesaj politic industriei europene uh, și industriei din afara Europei. Dacă noi revizuim aceste instrumente doar ca să le slăbim, mai bine nu o facem. Astăzi cred că singura problemă care se pune este să susținem industria europeană, să nu dăm întregii lumi impresia că suntem cel mai naiv continent. Din potrivă, consider că instrumentele noastre de protecție comercială trebuie întărite. Nu văd de ce noi trebuie să fim mai naivi aici decât Statele Unite. N-are nicio logică. Deci eu cred că această problemă nu este una tehnică, ci una politică. Avem nevoie de instrumente de protecție comercială și în această dezbatere toată lumea trebuie să înțeleagă că noi avem voința acestor instrumente. Dacă spuneți, uh, stimate domnul aportor că nu-i bai dacă se întâmplă așa ceva, ei, riscăm să ne expunem la situații neplăcute, alții vor profita. Deci trebuie să existe instrumente descurajante. Asta este primul lucru. Dacă un instrument de protecție comercială nu descurajează, nu servește la nimic. Asta în primul rând. În al doilea rând, aceste instrumente trebuie să fie, evident, eficace. Ne-am tot referit la OMC, dar OMC-ul condamnă o serie de practici. E suficient să ne bazăm pe aceste principii pentru a respecta, pentru a promova ideea unei concurențe loiale. În al treilea rând, aici sunt de acord cu raportorul, anume că lupta împotriva dumpingului și a subvențiilor ilegale trebuie să fie transparentă. Toată lumea să știe despre ce vorbim. Dosarele să fie pe masă, productorii, producătorii și importatorii să fie informați. Și în fine, ați zis mai devreme că trebuie găsit o soluție cu privire la orientări. Acestea vor fi poate uh, foarte un fel de instrucțiuni de utilizare dacă totul merge bine, și uh, dacă nu, atunci Parlamentul European trebuie informat. Trebuie să ieșim din această ambiguitate. Eu și alți colegi vom depune amendamente și uh, trag un semnal de alarmă aici. E foarte important ca Europa să își apere interesele comerciale și să transmită un mesaj clar. Mulțumesc! Thank you, Maria. Mulțumesc, Maria Sarnes. Domnul Scholz. GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i mulțumesc uh, în mod expres raportorului pentru modul în care a organizat lucrările pe marginea acestui dosar. Eu cred că toți vorbitorii uh, care au intervenit până acum au recunoscut că este vorba de o tematică foarte complexă și sensul sau nu sensul acestei strategii de modernizare nu e neapărat clar până acum încercăm uh, să punem pe picioare ceva acum pentru viitor, pentru mai multă certitudine uh, juridică pentru cei care practică comerțul, dar și pentru cei care sunt vizați de comerț. Și ar trebui să ne gândim unde un astfel de instrument este de natură comercială și unde trebuie create standarde care să fie respectate de toate întreprinderile. Ne gândim la toate chestiunile care țin și de mediu și de cele sociale și așa mai departe. Și în acest domeniu, dacă ne gândim și la regulile OMC, uh, trebuie spus că și în cadrul ONU mai există și alte obligații la care au aderat toate uh, statele care mai prevăd și alte obligații. La capitolul 16, articolul 103 din Carta ONU se spune foarte clar și citez în situația unui conflict între obligațiile unui membru în baza acestei carte și obligații în baza altui acord internațional vor prevala obligațiile în baza Cartei ONU. În special în ceea ce privește chestiunile sociale, de mediu și de drepturi ale omului. Și eu cred că se poate aplica și acestei tematici despre care discutăm astăzi. Și revin acum din nou la germană. În al doilea rând, și eu mă cam îndoiesc de în sensul acestor reglementări în ceea ce privește investigațiile ex officio. Cred că ar trebui să avem curajul să le eliminăm. Și cred că s-ar putea ajunge chiar la un consens în comisie. În al treilea rând, în ceea ce privește liniile directoare, aici vreau să spun în mod clar că, da, constituie un anume criteriu tehnic, dar înainte avem nevoie de o înțelegere clară a temeiului juridic și nu cred că se impune și nici nu ar fi de acceptat o delimitare clară între aceste linii directoare și textul normativ. În ceea ce privește această regulă a taxei mai mici, eu consider că ar trebui să o păstrăm și aici uh, îl pot susține pe domnul raportor în abordarea sa și vreau să mai adaug că obligația de raportare, punctul al patrulea, ar trebui ca în special pentru întreprinderile mici și pentru micro-întreprinderi să fie eliminată. Sigur, anumite uh, întreprinderi medii mai mari uh, sunt în măsură să îndeplinească această obligație. Cred că ar trebui să ne uităm mai cu atenție cine ar trebui exonerat de la această răspundere și obligație de raportare. În ceea ce Uh, privește calendarul, ne bucurăm că avem uh, un termen uh, modificat, prelungit și sigur că vom înainta și noi amendamente. Doamna Corea. Ia, președinte. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș vrea să-l felicit pe raportor pentru munca extraordinară pentru un raport atât de dificil. În multe puncte suntem de acord, în special în în legătură cu uh, dreptul uh, cu dreptul la taxei mai mici și eu sunt de acord mai degrabă cu varianta comisiei. Pentru că vrem uh, ca acest proces de reformă să aducă beneficii sectorului industrial. Cred că dacă am accepta uh, amendamentul raportorului, am crește și mai mult dezechilibrul care deja există în varianta uh, originală a Comisiei în uh, favoarea consumatorilor și în detrimentul producătorilor europeni. Chiar și așa, și în ciuda faptului că eu văd cu bun propunerea Comisiei, cred că poate exista un margin, o margine de îmbunătățire a raportului, uh, mai ales dacă definim mai clar ce înseamnă uh, distorsiunile structurale în cazul materiilor prime. Eu nu sunt uh, pentru introducerea clauzei uh, de expediție, deși sunt conștientă de uh, dificultatea pe care o presupune eliminarea ei. Dacă am accepta introducerea acestei clauze, ar trebui să reducem riscul de acumulare de mărfuri să încercăm să mm, nu permitem abuzuri, marcând o perioadă mm, fixă. Cred că ar trebui să delimităm foarte bine această perioadă și să venim și cu o variantă alternativă de redactare pentru uh, a spune că termenul trebuie să fie de două săptămâni și nu de mai mult. Și în final, în legătură cu termenul um, de aplicare a măsurilor provizorii, cred că acestea trebuie să se uh, impună după ce s-a făcut o anchetă și în momentul în care s-a dovedit că au loc practici neloiale. Sunt de acord cu reducerea termenului de la 9 la 7 luni, dar nu uh, că acesta să se poată face în uh, ultima perioadă a um, ultimei luni. O soluție posibilă ar putea fi stabilirea unui termen de șapte luni și să se permită ca în mod excepțional și doar în uh, cazuri justificate să se poată adopta măsurile pre, pre, provizorii după ce a trecut această perioadă de șapte luni, dar numai în cazuri excepționale. Mulțumesc! Da, colegul Valesa mi-a dorit să ia cuvântul. Am sărit peste el, îmi cer scuze. Nici o problemă, domnule președinte. Mulțumesc uh, colegului Christopher pentru acest uh, raport. Am câteva critici de făcut, din păcate. Chiar dacă unele au fost deja spuse, vreau să le repet. Văd că se propun niște scutiri de la regula taxei cele mai mici. Eu cred că aceasta este una bună taxă, aceasta e, bună mai ales pentru piața materiilor prime. Aș vrea ca anumite elemente să fie clarificate totuși. Nu cred că aceste scutiri ar trebui să fie eliminate. Avem o problemă de structură pe piața materiilor prime. Iar uh, aceste probleme structurale reprezintă un obstacol crescând pentru întreprinderile, pentru companiile europene. Trebuie să facem, deci, ceva, să modernizăm uh, IPC-urile. Nu vrem să eliminăm regula taxei cele mai mici, dar trebuie definită mai bine. În al doilea rând, taxele de transport. Eu cred că propunerea comisiei nu e acceptabilă aici, iar raportorul vrea să spună că importatorii, ca să eludeze plata anumitor taxe, arată pur și simplu, prezintă doar uh, documentele de transport uh, prezintă doar scrisoarea de trăsură lucruri care ar putea avea consecințe enorme. Aceste documente vor putea fi uh, falsificate, vor putea fi aranjate retroactiv, deci mi se pare că nu e realist să prevedem așa ceva. Trebuie să renunțăm la această propunere și să revenim la situația de dinainte, adică de până acum, să existe un aviz de două săptămâni. Apoi, trebuie să susținem interesele Uniunii Europene și interesele importatorilor noștri, da, dar există un risc de dezechilibru. Nu înțeleg de în ce constă propunerea raportorului, care ar fi acei factori ce i-ar putea ajuta pe importatori sau cum i-ar putea ajuta pe producători. Deci eu sunt împotriva acestei propuneri. Apoi, situația producătorilor. Avem un proces unilateral, practic. Trebuie să analizăm și situația acelor companii care nu sunt reprezentative pentru Uniunea Europeană. Eu cred că și Uh, thank you, Alain. Mulțumesc. Da, dacă îmi permiteți și eu o să fac uh, două observații și eu vreau să iau parte la dezbatere. De fapt, cred că îmi cunoașteți poziția deja. Eu sunt un uh, mare promotor al comerțului liber, dar și al comerțului echitabil. Cele două trebuie să meargă mână în mână. Și uh, așa se scrie în Constituția OMC, precum și în Constituția noastră. Articolele 2 și 3 vorbesc despre un comerț liber și echitabil. Nu poate să existe una fără cealaltă. Dumpingul și subvenționarea sunt practici comerciale neloiale incorrecte și uh, nici nu mai trebuie să spun că trebuie să le combatem cu toate puterile. În urmare, eu sunt împotriva oricărei încercări de a slăbi eficiența instrumentelor de protecție comerciale ale UE. Și aș supune acum uh, Comisia Europeană la un test de eficiență. Încă o dată, cer Comisiei să vină la noi cu un exercițiu, cu o evaluare și să ne arate care au fost consecințele acestui regulament și a liniilor directoare pentru a vedea dacă pe ultimii 5 ani efectele sunt cele pe care le-a scontat Comisia. Sunt convins că nu numărul de hotărâri luate de Uniune pe bună dreptate în ce privește antidumpingul și măsurile compensatorii nu ar fi putut luate pe baza formei acestea a regulamentului și a liniilor directoare. Comisia Europeană are obligația de a veni și de a ne prezenta o astfel de evaluare. Testul de eficiență e cheie aici, să vedem dacă uh, aceste propuneri vor slăbi, vor consolida sau vor lăsa instrumentele de protecție așa cum sunt. Dar, după părerea mea, ele vor slăbi eficiența instrumentelor de protecție comercială ale Uniunii Europene. Dacă nu faceți această evaluare și nu veniți cu dovezi clare, nu ezit să acuz Comisia că are obiectivul de a slăbi instrumentele de protecție comercială. Comis. Comisia, vă rog. Thank you, Mr. Chairman. And, uh... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate, Comisia dorește să-i mulțumească domnului Fielner pentru raportul uh, bine redactat și, de asemenea, tuturor uh, eurodeputaților care au luat cuvântul aici. Am auzit uh, multe idei uh, încurajatoare, am auzit și critici, desigur. Voi încerca să mă concentrez pe trei idei dintre cele exprimate. Voi începe cu regula taxei cele mai mici, în al doilea rând clauza de expediție și, în al treilea rând, dar nu în ultimul rând ca importanță, Mă voi referi la remarca dumneavoastră, domnule președinte, acea evaluare pe care ați cerut-o. Încep cu prima, regula taxei cele mai mici. Aici aș vrea să spun că instrumentele de protecție comercială, fără o aplicare parțială a regulei taxei cele mai mici, nu sunt punitive. OMC-ul ne permite să impunem măsuri fără această taxă. OMC-ul spune că este dezirabil să ne bazăm aceste instrumente pe o regulă taxe cele mai mici, doar dacă e eficient. Noi am făcut o analiză și am ajuns la concluzia că există domenii în care această taxă nu ar trebui să fie aplicată, și anume domeniile în care uh, guvernul are o intervenție directă ce are un efect direct asupra companiilor. Dacă vorbim despre anti-dumping, acela se referă la costuri și prețuri. Dacă o țară terță practică distorsiuni în privința structurii materialului prim, sigur duce la distorsiuni de preț. În schimb, la mediu sau la domeniul social, nu avem această intervenție și nu putem avea această regulă. Sigur, poate că statul impune norme de mediu și sociale, dar nu au același impact. Știm oricum că situația e diversă. Unii actori respectă regulile, alții nu. Unele companii sunt uh, foarte modernizate, respectă cele mai stricte reguli, altele nu. Dacă am merge pe această cale, ar apărea destule probleme practice, pentru că ar trebui să lansăm o anchetă și ar fi foarte greu, pentru că, după cum ziceam, de obicei, în anchetele noastre verificăm costurile, prețurile. Să mai verificăm apoi dacă o companie respectă și normele sociale și de mediu este o sarcină prea mare. Nu ni se poate cere așa ceva. Prin urmare, propunerea comisiei este să elinăm doar parțial regula taxei cele mai mici în domeniile unde efectul este direct asupra prețurilor și costurilor. Totuși, am luat notă de comentariile făcute aici. Se dorește o definire a materiei prime, ce înseamnă distorsiune, și Comisia este gata să lucreze împreună cu Parlamentul pentru a găsi răspunsuri la aceste întrebări. A venit cu definiții. Următoarea idee, clauza de expediere. Prin uh, această clauză, care nu este una de plină, am vrut uh, să permitem uh, exporturile și importurile și am vrut să aducem un plus de claritate și predictibilitate pentru importatori. Adică, importatorii de mărfuri în Uniune nu trebuie să fie supuși sau afectați de tot felul de incertitudini sau de ambiguități inutile. Dacă schimbăm ceva, trebuie să le dăm suficient timp ca ei să știe despre ce e vorba. Deci un aviz de două săptămâni. Dar, sigur, asta nu trebuie să submineze celelalte măsuri. Și acum, în fine, domnule președinte, ajung la comentariul dumneavoastră. Dacă ar fi să facem acea evaluare. Noi ieri am promis că vom reveni cu textul orientărilor pe care o să vi le explicăm. O să găsim o soluție, să vedem cum uh, să facem. Eventual într-un atelier, într-un grup de discuții, cum considerați că e mai adecvat. Și uh, da, ne vom uh, concentra pe aceste aspecte și oricum nu dorim să slăbim eficiența acestor instrumente, ci pur și simplu să facem o sinteză a practicilor existente pentru părțile interesate. Mă opresc aici. Dacă mai aveți întrebări, pot să vă răspund bilateral dacă doriți. Președintele, ultimele observații din partea raportorului? Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș vrea să lămuresc niște detalii. Cred că întrebarea dumneavoastră a fost foarte importantă pentru că trebuie să vedem care e calea de urmat de acum înainte. Cred că este foarte clar că trebuie să ne gândim bine la aceste orientări și avem mai multe puncte de vedere. Doamna Saifi, domnul Scholz au uh, pus întrebări cu privire la natura acestor orientări, cum ar trebui să le vedem. Ele, da, sunt un prerogativ al Comisiei și n-ar trebui să intrăm în conflict cu Comisia pe această temă. Însă noi vedem că orientările ar trebui să fie unele politice. Deci, hai să pun întrebarea altfel. Care sunt acele secțiuni, acele părți din orientări care sunt de natură politică? Haideți să le discutăm. Înțeleg și poziția doamnei Saifi, dar cred că dacă lăsăm lucrurile așa cum sunt, fără să le discutăm, ar fi greșit. Nu, trebuie să le discutăm, să le evaluăm, să vedem care sunt aspectele politice, pentru că acolo ar trebui să intervenim. În ce privește participarea ex officio, domnul Scholz a pus întrebarea. Am câteva amendamente aici și motivul este că atunci când am avut audierea și i-am ascultat pe experții, pe juriști invitați care ne spuneau cum funcționează procedura ex officio, am aflat că nu este un lucru nou, dar, din păcate, s-a făcut o singură dată în 20 de ani. Și atunci ne-am întrebat de ce există dacă nu se folosește. Ei bine, ca să ajute IMM-urile. Ca IMM-urile să aibă un acces mai bun la aceste instrumente. Așa că eu m-am gândit să îndemn Comisia să folosească mai mult procedura ex officio în scopul intenționat inițial. Experții considerau că ar trebui să ne concentrăm unii asupra producătorilor, alții asupra importatorilor, dar toți erau de acord că procedura ex officio e importantă. În ce privește clauza de expediere, vreau, vreau să-mi spuneți, Vreți să nu existe această clauză sau vreți o clauză care să funcționeze mai bine? Ca să știu cum să abordez un compromis. Motivul pentru care eu am modificat propunerea comisiei e nu să avem o clauză de expediere mai mult sau mai puțin generoasă, ci pentru că președintele intervine, dar este mai generoasă. Domnul Fielner. Eu aș că nu, domnule președinte, cu o singură excepție. Data la care se face notificarea sau data la care se aplică taxele provizorii este cea care determină aplicarea clauzei. Dar, în fine, nu asta e esențial. Două săptămâni este o perioadă mult prea lungă și Rusia poate să acumuleze toate stocurile pe care le vrea. Pe de altă parte, pentru Corea de Sud sau pentru China și Japonia, două săptămâni nu sunt suficiente și nu e relevant. Dar probabil că există un motiv pentru care în regulamentul de salvgaldare s-a prevăzut acest interval, această perioadă cu număr de săptămâni. Asta, sigur, poate fi discutat uh, la negocieri, dar eu am vrut să vin cu, cu ceva ce împiedică un lucru nedorit de toată lumea, anume acumularea de stocuri, de Rusia mai ales. Președintele, Christopher, nu prea avem timp, te rog. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Am uh, terminat cu clauza de expediere. Ca să fiu perfect sincer, dacă cei care sunt aici în sală, chiar eu, ar zice vreau să păstrez regula taxei cele mai mici și clauza de expediere, și dacă câștig, atunci uh, o să mă bucur foarte mult, dar o să avem parte de o frumoasă adormită. În Consiliu nu va nu vom avea nicio șansă. În schimb, cei care vor zice vreau să renunț la clauza de expediere și vreau să renunț și la regula taxei celor mai mici, de asemenea vor greși. Eu am ambiția de a mă ridica deasupra poziției personale. Și uh, s-a pus o întrebare foarte importantă cu privire la prețuri. Cred că dacă am eliminat toate aspectele controversate nu știu dacă se poate, dar și dacă le eliminăm, tot putem veni cu un uh, sistem de instrumente de protecție comercială mai bun. Deci chiar dacă reușim să depășim părerile personale, domnule președinte, eu nu vreau să avem un instrument de protecție comercială mai slab sau mai puternic, pentru că dacă acesta e scopul nostru în comisie, cred că vom da greș. Ce vreau eu este să vedem unde putem găsi compromisul? Ce putem accepta cu toții? Și dacă vom uh, aborda lucrurile sincer și deschis, cu siguranță vom reuși. Asta e abordarea mea. Voi discuta sincer cu raportorii din umbră și sper că împreună vom găsi o linie de mijloc pe care să o putem accepta cu toții, pentru că dacă noi putem, și Consiliul va putea să o accepte. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere de calitate. Acum, uh, raportorul și raportorii din umbră vor să prelungească termenul de depunere a amendamentelor. Îl aveți în mape? 29 noiembrie la prânz, însă îl vom uh, prelungi până pe 4 decembrie la orele 6 după masa. N-am nicio obiecție. Așadar, acesta e noul termenul de amendare. Ultimul punct de pârnea de zi. 34. Activitățile grupurilor de monitorizare aici, foarte pe scurt, aș fi intervenit, dar văd că cineva a cerut să ia cuvântul. Vă rog! Doar pentru că am trecut la un alt punct de până de zi, nu înseamnă că aveți voie să vorbiți în sală. Tokia, te rog, părăsește sala în liniște. Well, only a, a brief debriefing. Uh... O scurtă informare în legătură cu activitățile grupurilor de monitorizare. Grupul SUA, pe care eu îl conduc, s-a întrunit de două ori. Odată înainte de runda de negocieri și apoi încă o dată imediat după. Comisia respectă cerințele noastre de a avea o monitorizare sporită cu privire la negocierile privind acordul transatlantic. Vă rog, de ce tot șopotiți aici înăuntru? Nu aveți decât să o faceți afară, afară din sală. Canada there was a meeting um, with our chief negotiator pentru Canada am avut uh, o întâlnire cu Mauro Benicione, negociatorul șef pentru CETA. S-a discutat despre rezultatele negocierilor, dar uh, nu sunt încă în măsură să spun că s-au finalizat cu totul. Vreau să spun ceva comisiei. Am aflat de la partea canadiană ceva ce nu ni s-a spus de la comisie. N-am fost informați cu privire la standardele de muncă. E un lucru regretabil și subliniez regretabil ca noi să aflăm de la cealaltă tabără, de la partenerul nostru de negociere, ceva ce ar fi trebuit să aflăm în primul rând de la comisie. Mi se pare de neînțeles. Am adresat întrebarea comisiei în grupul de monitorizare și răspunsul comisiei a fost, a, este încă în analiză. Iar la câteva zile mai târziu aflăm din presa canadiană că un oficial canadian a spus tuturor că problema fusese deja soluționată. Grupul pentru Japonia s-a întâlnit pe 13 noiembrie. Am discutat despre progresul negocierilor UE-Japonia pentru acordul de liber schimb. Am discutat despre runda de negocieri ce a avut loc la Tokyo. Chile. Raportorul permanent pentru Chile este doamna Corea Zamora. Domnia sa m-a rugat să vă anunț că s-a hotărât între coordonator să se înainteze o întrebare cu răspuns oral Comisiei cu privire la modernizarea curilor comerciale UE-China. Este vorba despre acordul de asociere UE-Chile. Se încearcă consolidarea relațiilor cu Chile. După cum știți, Chile beneficiază de un acord de primă generație cu noi. Mai sunt alte chestiuni diverse? Nu? Atunci iată că am ajuns la capăt. 35 de puncte. Eu cred că este probabil un record. Vă mulțumesc tuturor. Ne revedem în decembrie. Okay.